și urmează acum uh, doi ani de, um, pe care le au la dispoziție toți actorii implicați pentru a face pregătirile necesare și apoi se va pune în aplicare regulamentul. Domnule comisar Calas, am văzut că ați lansat o campanie minunată de informare cu privire la drepturile pasagerilor în sectorul um, transportului aerian. Aș vrea să vă rog ca peste doi ani când va intra în vigoare regulamentul despre care vorbim acum, cel cu transportul maritim, uh, Sper să fie o campanie de informare la fel de bună și în acest uh, sector, pentru că asta merită pasagerii. Domnul președinte, mulțumim. Dezbaterea ia uh, sfârșit acum. Votul va fi mâine la ora 12. Now we pass, we, we move. Trecem acum la recomandarea pentru a doua lectură a raportului doamnei Ann Jensen, sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier și interfețele cu alte moduri de transport. Dau acum cuvântul doamnei Jensen, raportoare. Patru minute aveți la dispoziție, doamna raportor. Tak, herr Formand. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vorbim despre sistemele de transport inteligente, vorbim despre acele sisteme care pot uh, face mai eficace transportul rutier și ca acesta să respecte într-o mai mare măsură mediul înconjurător. E vorba de sisteme GPS și alte sisteme. Deja cunoaștem care sunt acestea, însă sunt și multe lucruri în pregătire. E vorba de sisteme care ne-ar permite să dispunem de informații mai amănânțite, de exemplu momentul în care are loc un accident sau uh, momentul în care apar blocaje pe șosele, un sistem centralizat de alarmă în caz de accidente, e-call, pentru ca intervenția să se facă mai rapid. Încă de la început, uh, când uh, am început să lucrez la acest raport, m-am confruntat cu mai multe probleme. Acest uh, sistem, sistemele inteligente de transport um, reprezintă un domeniu foarte amplu și a trebuit să văd care, sunt, care erau posibilitățile de, de lucru. În momentul în care am început să studiez aceste probleme, am regretat că aceste sisteme nu sunt deja puse în aplicare. Pentru că lucrurile ar funcționa mult mai bine dacă am dispune de informațiile pe care aceste sisteme le-ar asigura. De ce nu dispunem de aceste sisteme încă? Experții ne-au explicat că este din cauza că nu există suficiente norme specifice care ar putea promova utilizarea acestor norme și care ar asigura trecerea mai facilă dintr-o țară a alta, de exemplu a unui camion de la Göteborg până la Palermo, folosind sistemele existente, fără ca traseul camionului respectiv să fie blocat de lipsa interoperabilității sistemelor. Am definit principii necesare în patru domenii și, în domenii și am definit șase planuri de acțiune. E vorba de a asigura informații cu privire la situația de securitate, informații cu privire la securitatea, siguranța rutieră în general, punerea în aplicare a unui sistem e-call și apoi un punct foarte important din punctul meu de vedere, acela ca șoferii să dispună de informații cu privire la punctele de staționare, și posibilitățile de rezervare mm, anterioare. În eforturile noastre ne-am confruntat cu probleme legate de punerea în aplicare a acestor sisteme. Urma să stabilim domenii în care se pot defini norme specifice și comune, însă când s-a ajuns la punerea în aplicare, nu s-a ajuns la nivelul dorit. Sau, sau am am discutat despre două faze, despre două etape și urmează ca apoi să se discute despre punerea în, în aplicare. Am colaborat bine cu raportorii în umbră, aș vrea să le mulțumesc tuturor, doamnei Țică, doamnei Puls și așa mai departe. Am colaborat strâns și aș vrea să mulțumesc și președinției suedeze care a făcut multe eforturi pentru a se asigura că propunerile Parlamentului trec sub formă de text definitiv la Consiliu. Aș vrea să mulțumesc și Comisiei care ne-a ajutat la adoptarea acestui text și a contribuit la ajungerea la acest acord colectiv. Mulțumim, doamnă Jensen. Are acum cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Calas, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Dear... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi doamne și domn deputați. Aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European, în special doamnei Jensen, care a fost uh, raportor, și tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă și sprijinul pe care l-au acordat Comisiei pentru această directivă. La finalul celei de-a doua lecturi la Parlamentul uh, European a acestei propuneri legislative, aș dori să reafirm încă o dată, în termeni cât se poate de puternici, această importanță politică traficul, dinamica traficului, uh, sistemul e-call, uh, tolling electronic și așa mai departe, îmbunătățesc transportul pentru uh, utilizatori și uh, cresc siguranța pe drum. În ultimii 20 de ani, uh, Comisia a folosit diverse instrumente pentru a sprijini introducerea de soluții IT, dar implementarea acestor sisteme inteligente de transport a fost mult mai lentă față de alte moduri, mijloace de transport și aceste STI-uri sunt uh, implementate într-un mod fragmentat. Din păcate, nu am avut progrese suficiente în ceea ce privește implementarea și utilizarea acestor sisteme și tocmai de aceea Comisia a propus un plan de acțiune și o propunere de directivă cadru pentru implementarea uh, sistemelor de transport inteligente uh, și pentru integrarea acestora cu alte mijloace de transport. În ceea ce privește directiva, Comisia conține că acest compromis care a fost obținut în uh, cadrul negocierilor cu Consiliul este echilibrat și că obiectivele generale ale propunerii noastre sunt luate în calcul. Și tocmai de aceea mă bucură mult recomandările doamnei uh, Jensen, care au fost uh, adoptate și de Comisia TRAN pe 22 iunie și aștept cu interes adoptarea de către Parlamentul uh, European a acestei uh, directive în cadrul sesiunii plenare de mâine. Comisia s-a angajat uh, și este pe deplin angajată pentru această activitate de viitor și vom acționa în strânsă colaborare cu toți actorii implicați, fie ei publici sau privați. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnule Calas, o să-i dau acum cuvântul domnul, domnului Dieter Koch pentru un minut și jumătate. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Mulțumesc, stimate domnule comisar, dragi colegi. Avem această directivă care va fi votată cu privire la implementarea și utilizarea sistemelor inteligente de transport în transportul rutier. Uh, care trebuie să asigure continuitatea între diversele moduri de transport. Acest element este atât de important încât uh, putem să vorbim despre o nouă eră a transportului. Această directivă vizează punerea în aplicare coordonată și continuă a acestor sisteme astfel încât acesta să fie o parte integrantă a noilor infrastructuri și a noilor uh, autovehicule. Pentru consumator este important, în primul rând, ca aceste sisteme să devină obligatorii, dar când nu se știe încă. Eu mi-aș fi dorit să se știe o dată exactă. În al doilea rând, sistemele inteligente de transport fac transportul mai curat, mai eficient și mai sigur și oferă șanse noi pentru comodalitate așadar pentru interconectarea diferitelor moduri de transport. În al treilea rând, ele asigură o protecție a datelor foarte importante, de asemenea optimizează capacitățile infrastructurilor și de asemenea, oferă servicii uh, suplimentare pentru pasagerii privați, pentru oamenii de afaceri. Sistemele inteligente sunt o componentă care intră în armonios în uh, raportul următor cu privire la viitorul transporturilor și în strategia Europa 2020, pentru că ele uh, acoperă multe contracte pentru cercetare și dezvoltare și inovare. Așadar, este foarte important ca acest text să fie adoptat luând în considerare dorințele Parlamentului. Uh, solicităm Comisiei ca în uh, activitatea următoare să ia în considerare toate elementele importante, cum ar fi sistemele de rezervare, astfel încât procesul de punere în aplicare să înceapă pe, pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Koch. Acum dau cuvântul doamnei Silvia Adriana Țicău. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar

Doamna un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dieter Koch are dreptate. Într-adevăr, aceste sisteme inteligente de transport deschid o nouă eră. Anul trecut, eu am văzut uh, că există camioane care vorbesc între ele. Sună uh, foarte trăznit, dar acestea sunt sistemele inteligente ale viitoarelor, ale viitorului. Uh, camioanele vor putea să recunoască dacă există un obstacol în fața lor, dacă există un uh, pieton care a intrat pe carosabil și astfel încât să uh, se pună în acțiune imediat un sistem de frânare și să se uh, prevină un accident. Anne Jensen a reușit să ofere o perspectivă de ansamblu asupra tuturor elementelor pe care le avem deja și elementelor de care avem nevoie pe viitor pentru a crește siguranța, pentru a uh, reduce ambuteajele și, de asemenea, pentru a crește condițiile de protejare a mediului. Eu trăiesc în Germania și lângă Hanovra avem uh, pe um, autostradă niște sisteme uh, inteligente care oferă informații cu privire la ambuteiaje, astfel încât uh, să se îmbunătățească și condițiile pentru uh, șoferi și condițiile de mediu. Și avem nevoie de mai multe astfel de sisteme. Mulțumesc! Doamnă, acum are cuvântul doamna Brepelț. Eh, Ik ben uiteraard ook heel blij dat we eindelijk... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântată că în sfârșit există un cadru european pentru serviciile inteligente de transport. După cum au spus deja colegii înaintea mea, n-a fost deloc ușor să ajungem la acest rezultat. Mulțumită eh, angajamentului raportoarei doamna Jensen, în urma unor negocieri îndelungate și dificile, iată, putem acum să prezentăm un rezultat concret. Mulțumim, doamnă Jensen. Uh, problemele de poluare, de aglomerare rutieră sunt foarte importante, tocmai de aceea trebuie să acordăm importanța cuvenită acestei, acestui subiect și să găsim o abordare inovatoare. Abordarea europeană este foarte importantă pentru că posibilitățile Uh, aduse de aceste sisteme inteligente nu pot fi exploatate la maxim dacă ele sunt introduse în mod risipit. Trebuie să facem o desfășurare coordonată de forțe la nivel european și este important ca și Comisia și statele membre în anii care urmează să urmărească îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor prioritare. Deja Uh, suntem uh, în întârziere cu șase luni față de calendarul inițial propus de comisie din cauza discuției legate de actele delegate. Însă, în general, pot spune că trebuie să ne asigurăm că serviciile menționate sunt uh, puse la dispoziția utilizatorilor și este important să existe dispoziții speciale pentru utilizatorii vulnerabili. Trebuie să fim atenți la situația acestora pentru că astfel ă, toți utilizatorii vor avea o viață mai bună. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Ruspa, un minut și jumătate. În min bils forrude sidder der en lille elektronisk enhed, som... Mulțumesc. În mașina mea am un aparat uh, care înregistrează trecerea pe la automatele de plată. Ar fi bine să-l pot folosi și în altă țară, pentru că astfel aș călători mai ușor în toată Europa. La asta cred că vreți să ajungeți, doamnă Jensen, ca toți cei care călătoresc mult în Europa să beneficieze de aceste sisteme unificate. Mulțumesc, An, pentru eforturile tale uh, în contextul acestei directive, care include mai multe elemente concrete, elemente tehnice, și nu pot decât să încurajez faptul că legislația vine în sprijinul acestor elemente tehnice acum. Directiva este foarte importantă pentru șoferii de camioane, fără de care însăși existența Uniunii Europene ar fi pusă sub semnul întrebării. Trebuie să ținem seama de intențiile de la care s-a plecat. Consiliul, e adevărat, nu este 100% de acord cu noi, însă cred că trebuie să progresăm pas cu pas și să dăm dovadă de voință politică și pentru alte mijloace de transport, cum ar fi trenurile. Mulțumim, doamnă Rosbach. Are cuvântul acum, un minut și jumătate, domnul Kumutsakos. Kumutsakos, Gheorgos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Exact- vă mulțumesc, Implementarea acestor sisteme inteligente de transport și modul în care ele interacționează cu alte mijloace de transport este extrem de important și este într-adevăr o provocare pentru politicile de transport europene. Colegii au vorbit despre o nouă eră în domeniul transporturilor și pe bună dreptate. Folosind aceste sisteme inteligente de transport, ne uh, vom avea un sistem uh, de transport mai sigur și mai eficient și ne vom îndeplini și obiectivele uh, pe care ni le-am stabilit pentru un transport mai curat. Deci cred că Stabilirea acestui cadru pentru sistemele de transport inteligente va fi o dezvoltare pentru toți cetățenii europeni și asta pentru că abordarea voluntară de până acum nu a fost satisfăcătoare. Avem nevoie de un uh, o cantitate minimă de standarde și vrem ca aceste sisteme să fie implementate cât mai curând cu putință și, așa cum a spus și doamna raportor, pe care o și felicit, ar trebui să adoptăm acest raport mâine astfel încât să putem confirma tuturor faptul că am avut o, un proces de negociere dur care a decurs până recent și acum este momentul să facem un pas mai departe. Ultimul lucru care ne trebuie acum este să avem iarăși o întârziere inutilă pentru deliberări. Și încă o dată mulțumesc, uh, doamne raportor. Mulțumesc, spune președintele, acum îi dau cuvântul doamnei Ala Sender, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe doamna Jensen pentru tenacitatea de care a dat dovadă în ceea ce privește acest subiect al sistemelor inteligente de transport pentru uh, obținerea unei armonizări și a unei compatibilități mai bune, ceea ce mi se pare fundamental. În ultimele zile am aflat că un operator din Bruxelles era pregătit să ofere șoferilor informații în timp real despre trafic pentru a lua decizii în ceea ce privește intermodalitatea. Cred că acesta este unul dintre aspectele la care s-a referit și doamna Jensen în ceea ce privește transportul pe, pe viitor. Și această armonizare ar putea să evolueze în mod spectaculos în Europa și cred că dialogul și combinarea între mijloacele de transport este extrem de important importantă, în special pe uh, cale rutieră, pentru că asta afectează și siguranța rutieră. Aș dori să sprijin o extindere la nivelul întregii Europe a sistemului ECOL și sperăm ca pe viitor să putem extinde uh, acest sistem uh, în toată infrastructura europeană și chiar dincolo de ea, în special pentru uh, vehiculele care sunt folosite în regiuni uh, mai îndepărtate uh, așa cum este, spre exemplu, regiunea din care provin eu, în care o persoană a murit de curând, a decedat, pentru că serviciile de urgență nu au putut să reacționeze în timp util. Deci cred că ideea unor zone sigure de parcare este o idee foarte bună pe care o sprijin. Cred că aceasta ar trebui să fie extinsă pe viitor la toate rețelele europene de transport și Galileo a fost o platformă pentru acest gen de servicii. Și Sper că domnul Tajoni și domnul Kallas vor avea grijă ca aceste sisteme inteligente de transport să reprezinte viitorul transportului. Îi dau cuvântul acum domnului Rossi pentru un minut. Președinte, o migliore gestiune del trasporto Domnule președinte, dragi colegi, o mai bună gestionare a transportului, o mai bună siguranță rutieră sunt două aspecte fundamentale ale creării sistemelor inteligente de transport. Obiectivul este de a crea un sistem coordonat și inter- integrat care să gestioneze transportul și punctul principal este impactul financiar al noului sistem. De, pentru că aceste interfețe de comunicare între modurile de transport care creează un sistem integrat de informații prezintă și costuri. Avem nevoie de eficiență, interoperabilitate și continuitate. Sunt cele trei principii care stau la baza viitorului sistem. Ar fi foarte bine dacă am avea o evaluare foarte bună a caracteristicilor și a condițiilor traficului de acum și a modurilor de conectare între diferitele moduri de transport, astfel încât să putem să punem în aplicare în mod eficient acest sistem. Avem nevoie de o evaluare a modului în care sistemul reacționează în perioade critice. Sperăm că Comisia va reuși să ofere toate aceste elemente, să intre în discuții cu operatorii de la nivel local, astfel încât să se garanteze răspuns adecvat atunci când apar probleme. Mulțumesc, domnule Rossi. Acum are cuvântul domnul Cosa. Un minut și jumătate. Köszönöm szépen a szót. Magam is szeretném üdvözlni. Doamna Cosa. Domnule președinte, Aș vrea să salut introducerea sistemelor inteligente de transport. Ele ameliorează viața tuturor și ar vrea să subliniez trei lucruri. În primul rând, ce s-a întâmplat în cazul uh, drepturilor pasagerilor. Am văzut foarte clar că Uniunea și Parlamentul European sunt uh, angajate pentru a sprijini aceste drepturi. Însă trebuie să fim foarte atenți la introducerea acestor sisteme și cum afectează ele uh, viața persoanelor cu dizabilități. Informația și comunicarea reprezintă domenii foarte importante, trebuie să înlăturăm barierele aici și știu că lipsesc anumite evaluări ale impactului, nu știm care vor fi costurile introducerii acestor sisteme. De deci ce aș dori să invit Comisia

Mulțumesc. Îi dau cuvânt domnului Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Am putea să spunem că ar trebui să fim proști ca să ne opunem unor propuneri inteligente și sistemele de transport inteligente, într-adevăr, trebuie să fie salutate complimentele mele doamnei Jensen și domnului Calas pentru că au subliniat beneficiile pe care le aduc acestea. Ele duc la transporturi mai ecologice, cu o siguranță mai bună, cu locuri de parcare, uh, sisteme de uh, oferire de informații meteorologice, toate foarte importante pentru utilizatori. În ceea ce privește siguranța rutieră, și eu aș dori să se pună mai mult accent pe faptul că cei care conduc cu viteză mai redusă sunt cei care sunt eh, cei care au multe accidente. Se pune accentul foarte mult pe viteză. În orice caz, e salutar acest text. Vreau să îi mulțumesc doamnei Jensen pentru faptul că utilizarea drumurilor va putea fi mai bună, mai ușoară pe viitor pentru toți utilizatorii, fie inteligenți sau mai puțin inteligenți. Mulțumesc, domnul Cancian credo molto util. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că definirea acestui instrument specific va fi foarte utilă. Dacă aplicăm uh, aceste sisteme ITS în rețelele de transport. Aș vrea să mă refer la două puncte legate de siguranță. În primul rând, uh, parcările sigure pentru șoferii de camioane momentul în care vorbim despre siguranță, cei uh, care șoferii care învață, sunt în perioada de instrucție, au, dispun de foarte multe informații și probabil că există pericolul ca ei să, se, să nu se mai concentreze pe activitatea de șofat, ci pe altceva. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Jensen. Pe de o parte există într-adevăr dorința de a oferi informații, însă pe de altă parte trebuie uh, să avem grijă să nu le oferim uh, prea multe informații șoferilor pentru că s-ar putea să devină neatenți. Mulțumim. Are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Siguranța traficului rutier este foarte importantă și vreau să fac și eu câteva observații. În primul rând, Propunerile Comisiei de uh, autorizare a marilor uh, camioane uh, este uh, foarte periculoasă pentru că aceste uh, camioane foarte mari uh, sunt un pericol pe drumurile europene, ar putea să ducă la uh, accidente catastrofale. În al doilea rând, un alt element care este foarte important și anume, trebuie să existe sisteme um, care să fie integrate în uh, motorul uh, autovehiculelor pentru a reacționa în caz de incendiu. Pentru că Acestea sunt foarte ieftine, costă între 50 și 100 de euro și sunt elemente care ar crește foarte mult siguranța. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Ronțuli. Milioane de Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii europeni se pregătesc acum să plece în concedii, dar, din păcate, ca în fiecare an, vor fi nevoiți să aibă de-a face cu întârzieri de uh, curse, cu bagaje pierdute și așa mai departe, și suntem deja obișnuiți cu dezastrele în domeniul transportului. Anul tre- uh, săptămâna trecută, mă scuzați, am pus o întrebare uh, comisiei în ceea ce privește angajamentul său față de acest subiect să lanseze o campanie referitoare la uh, dreptul pasagerilor la informații, dar cred că este un pas în direcția cea bună, dar nu este suficient. Cred că drepturile uh, pasagerilor sunt încălcate constant și înainte ca ei să primească despăgubiri sunt obligați să aștepte luni sau chiar ani întregi. Deci este important să oferim uh, oamenilor informații despre uh, drepturile lor, dar acestea trebuie să fie și respectate în toată Europa prin măsuri uh, clare, mai ales având în vedere anumite incidente care au uh, uh, avut loc. Mulțumesc, doamna Ronsuli. Acum o să-i dau cuvântul domnului comisar. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc încă o dată Parlamentului European și doamnei Jensen în special pentru activitatea excelentă în procesul legislativ care a dus la adoptarea acestor sisteme inteligente de transport și a directivei în ceea ce privește sistemele inteligente de transport. Aștept cu interes activitatea importantă care ne așteaptă în ceea ce privește implementarea acestei directive STI Într-adevăr, ne-am angajat să uh, utilizăm uh, puterile pe care le avem pentru a adopta specificațiile necesare și vom face acest lucru în strânsă colaborare cu toți actorii interesați, fie ei publici sau privați. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, eh, domnule comisar. Acum îi dau din nou cuvântul doamnei Jensen care este raportor. a uh, domnule vrea să mulumesc tuturor colegilor pentru intervenii. Cred că a reieșit din această discuție că este foarte mult entuziasm cu privire la acest dosar și că sunt așteptări mari. Aș vrea să mulțumesc și domnului comisar pentru promisiunea pe care ne-a făcut-o că se va ocupa de acest dosar și promisiunea de cooperare. Este importantă cooperarea cu, tuturor, cu toți actorii implicați. Comisia a promis și o colaborare cu statele membre. Aici există un uh, oarecare grad de agitație, de nervozitate, pentru că nu putem risca. Statele membre care deja au investit în sistemele de transport inteligente nu sunt dispuse să Uh, fie să se vadă depășite de alte standarde, de alte norme noi. De aceea este importantă crearea unei platforme care să permită tuturor statelor membre și tuturor exper experților să se reunească, să discute cu Comisia despre toate aceste puncte și sperăm că acțiunile și proiectele practice care se vor derula vor face obiectul unui consens comun pe care apoi toată lumea să-l respecte. Știu că avem foarte mult uh, de lucru pentru ca lucrurile să meargă în această direcție, pentru a avea un document de bază care să fie aplicat și să nu fie doar o directivă trimisă de undeva de sus. Purtăm uh, la nivelul Parlamentului această de- discuție legată de sistemele uh, de transport inteligente. Până la urmă, nu doar utilizatori, nu toți utilizatorii sunt inteligenți, tocmai de aceea uh, ne-am gândit la importanța introducerii acestor sisteme. Nu este vorba sigur de a aștepta ca un dispozitiv automat să spună dacă o să, iei la dreapta, să o iei la dreapta sau la stânga. Însă aceste sisteme trebuie, repet, să fie utilizate ele însele în mod inteligent. Mulțumim, doamnă Jensen. Discuția se încheie aici. Votul va avea loc mâine la ora 12. Now we move uh, to... Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul Sterks referitor la formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea sau ieșirea din porturi. Are cuvântul domnul Dirk Sterks,